Uh, dear colleagues, dear guests, we will begin. Dragi colegi, continuăm cu punctul 7 de pe ordinea de zi, votul privind uh, copyright-ul pe piața unică digitală. Întâi însă interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda multiplelor concesii din partea noastră, nu s-a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. Interpreții în anumite cabine au fost rechiziționați ne vom opri la ora 12.30 fix, prevăzută în program. Domnul Cavada, este o, vom vota o lege foarte importantă. Noi suntem continentul care uh, se află sub cea mai mare presiune ca să protejeze datele culturale și nu își face treaba, ceea ce e inexplicabil. Deci, pentru aceasta, domnul președinte, avem nevoie să votăm bine, să avem un vot calm și de calitate, e un vot care a strânit atenția multor persoane a industriei culturale, cetățenilor acestui continent, care sunt interesați de libertate, democrație și de conținutul acestora în cultură. De aceea aș vrea să protestez împotriva unui lucru inadmisibil și fără precedent și care tocmai s-a întâmplat în comisia asta, și adică am aflat că ni s-a forțat mâna, Adică, în primul rând, s-a încercat uh, să fim obligați să votăm amendamentele orale înainte de a vota textul și nu putem face așa ceva. Și, în al doilea rând, și încă și mai grav, cu o pasivitate, ca să nu spun o complicitate a secretariatului și știu bine ce spun, suntem obligați să votăm considerente cu textul, inclusiv când ele sunt contrare textului și în 13 ani de mandat în Parlamentul European n-am mai văzut o asemenea procedură. Toate industriile culturale sunt cu ochii pe noi și toți concurenții europei de asemenea. Și uh, ei, sigur, sunt atât de puternici când suntem noi de slabi. Uh, și măcar am putea avea un vot loial și un vot calm. Dar văd că nu este cazul și am vrut să spun asta înainte de începerea votului. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Președintele, mulțumim. Mai întâi de toate, am avut un astfel de vot în legătură cu conținutul digital, însă am hotărât așa pe baza articolului 174 din regulamentul de procedură, pentru a facilita procedura de vot și să fim coerenți, eh, să existe coerență între considerente și articole. Însă, dacă am înțeles eu bine, domnule Cavada, dumneavoastră solicitați votă separat. Da, vot separat cer pentru considerente atunci când se opun textului. Dacă când uh, nu se opun textului, am înțeles că vreți să facilitați procedura. Dar n-am mai văzut, domnule președinte, până acum în acest Parlament să fie obligați deputații să se supună și să renunțe la votul la uh, un considerent când, au, când diferă de text. Nici măcar nu trebuie să fie contrar uh, tocmai democrația ne, ne spune că trebuie să votăm, că dacă nu, nici nu mai trebuie să votăm, votăm în bloc și gata. Uh, I, have repeatedly received uh, the information. Am uh, primit, spune președintele, informația de la secretariat că nu e cazul. Deci nu sunt asemenea cazuri în care considerentele ar fi contrare articolelor. Euh, je vous prie de l'excuser, mais il faut demander au secrétariat de lire conscience. Da, îmi pare rău, dar vă rog uh, să comunicați, comunicați secretariatului să citească cu atenție textul. Nevertheless... Uh... Președintele. Da, da, bun, ca să dăm curs ce e dumneavoastră, vom uh, face vot separat. Domnul mulțumesc, deja mă simt mai bine, spune domnul Cavada. Mrs. Reda. Doamna Reda. Um, First of all... Da, mulțumesc. În primul rând, noi am discutat toate considerentele care țin de un amendament de compromis împreună cu amendamentul de compromis respectiv și fie că au fost susținute de grupuri sau nu au fost susținute. Deci nu cred că trebuie să schimbăm acum lista de vot, dar pentru că cineva nu e de acord cu asta. Uh, fiecare grup are libertatea să nu susțină un compromis dacă nu îi convine. Însă nu cred că am, ar trebui să putem vota în favoarea unei părți a compromisului și împotriva altei părți. În plus, aș vrea să obiectez la supunerea la vot amendamentului oral al domnului Karim, la compromisul 12, amendamentul oral domnului Cavadal, articolul 11 și la amendamentul oral al raportorului la compromisul 12, considerentul 50, 33. Eh, Bun, o să fac asta pe durata votului, dar am înțeles eu că procedura normală e că dacă vrei să obiectezi la adresa unui amendament oral, trebuie să o faci la începutul votării. Mulțumesc. Fac asta în numele grupului verzilor. Și întrebăm, dar de ce obiectați? Doamnele de obiectez, pentru că am avut un termen pentru finalizarea amendamentelor de compromis, pentru ca celelalte grupuri să poată depune compromisuri alternative uh, după o zi care să reflecte rezultatul discuțiilor și, sigur, dacă un amendament de compromis se modifică după ce au fost depuse deja compromisurile alternative, atunci rezultatul nu mai poate fi predictibil. De aceea obiectez la adresa celor trei amendamente orale în numele grupului verzilor. Uh, what, what can I tell you? Președintele, bun, acum ce pot să spun? Eu cred că această obiecție nu este în regulă. Yes. Because, because your, uh, your... Președintele, deci obiecția noastră este conformă cu regulile de, cu regulamentul de procedură. Yes. Uh, uh if you look at uh, article 100 Articolul 169, alineatul 6, spune că se poate obiecta pentru că, de exemplu, nu toate amendamentele orale au fost puse la dispoziție în toate limbile oficiale. Însă, motivul pe care dumneavoastră ni l-ați dat nu se regăsește în acest articol. Domnul Fos, doamna Reda, dar nu știu să fi fost distribuite amendamentele în toate uh, limbile oficiale. Uh, Mr. Foss. Domnul Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îi dați voi și raportorului să spună ceva. Întâi și întâi, astăzi cu conținut, conținuturile pe care le avem, am reușit să ajungem la rezultatul pe care îl avem. Timpul a fost scurt și doresc să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit, uh, inclusiv secretariatului, care uh, zi și noapte au stat uh, să se ocupe de această listă. Însă toate acestea nu joacă niciun rol. Eu cred că ar trebui să ținem cont de conținut, chiar dacă a venit în, sub formă de amendament oral. Dosarul este mult prea important pentru a uh, uh, refuza aceste amendamente orale din, uh, pe niște mici tactici. Respingerea amendamentelor orale, dacă se întâmplă asta, atunci eu aș solicita să amânăm votul pentru a putea parcurge din nou procedura și asta ar însemna că nu se poate uh, Uh, elimina niciun fel de conținut din motive procedurale. Deci eu aș propune să deschidem termenul pentru amendamente sau amendamente alternative și apoi să votăm în următoarea reuniune, pentru că nu ne ajută cu nimic să spunem, da, din motive tactice, uh, respingem anumite amendamente. Aș prefera uh, să avem un vot asupra conținuturilor și nu asupra uh, procedurii. Ar fi un rezultat mai sincer. Cu conformitate cu articolul 19 alineatul 4, eu trebuie să supun la vot această propunere. Deci vom vota propunerea. Trebuie să supun imediat la vot această propunere, spune președintele și vom vota această propunere, deci de a amâna votul. Vom vota electronic. Am deschis votul electronic. One EPP my name. E un vot în plus de la PPE. The members voting. It's okay. Yes, no. One more. One more. Un vot în plus. 24 only are voting at this moment. Okay. Doar 24 de persoane votează. Bun, am închis votul, spune președintele. So. A, deci egalitate. No, no, no, no, wait, wait, wait, wait, wait a second. We have to check.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 Yes. So the, the motion... Președintele, deci uh, a fost respinsă această cerere. Mrs. Geringer, ask... Da, Geringer a cerut cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prosiłam o głos wcześniej. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut, cerusem, de fapt, adineauri să iau cuvântul Vreau să vă spun că, practic, noi am muncit 2 ani la acest text și uh, se reflectă în propunerea de compromis pe care le-am făcut împreună și eu doresc să votăm astăzi acest document pentru că dacă amânăm, dacă am fi amânat, nu s-ar fi schimbat nimic, ba tocmai s-ar fi creat și mai mult haos. Deci asta vreau să spun înaintea votului, dar bun, o spun acum după vot și oricum e important și acum putem să votăm. That means that we go to the vote. Asta înseamnă că trecem la vot. Doamna Reda. Domnule președinte, aș vrea să mențin uh, obiecția noastră față de amendamentele orale. Nu este o chestiune tehnică și procedurală. A existat un termen pentru amendamentele de compromis. De altfel, unele dintre textele depuse ca amendamente orale au fost, discuse la reuni- au fost discutate la reuniunea raportorilor din umbră și au fost respinse. Și după ce s-a terminat, uh, ter- a expirat termenul uh, pentru amendamente, grupurile au putut depune amendamente alternative. După acel termen, dacă se schimbă amendamentele de compromis inițiale, asta nu ne mai lasă niciun fel de posibilitate să ne schimbăm poziția. Tocmai de aceea trebuie să votăm amendamentele compromis inițiale în plus, dacă ajută la ceva, amendamentele orale nu au fost trimise deputaților în toate limbile oficiale. Mrs. Kaufmann? Doamna Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte. Votul pare să devină complicat. Eu aș dori să solicit vot electronic uh, pentru întregul dosar. Cred că ar facilita votul. So, we will have electronic vote. Vom avea vot electronic, vom avea vot uh, separat, cum a solicitat domnul Cavada, și amendamentele orale nu sunt legate de compromis, care vor fi votate inițial. Amendamentele orale pot fi supuse la vot și în timpul procedurii de vot. Right. So we begin. Yes. Mr. Chair... Uh, Doamna Reda, domnule președinte, conform regulii 170, aplicabile voturilor în comisie, doi membri din această comisie au dreptul să obiecteze la supunerea la vot a unui amendament oral și noi asta facem. then we will decide on the individual objections when we... Vom decide asupra obiecțiilor individuale când ajungem la ele în timpul votului. Doamna Göringer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să începem cu votul și să putem folosi listele de vot așa cum au fost ele redactate. De la bun început am dezbătut um, articolele și um, considerentele. Acum, dacă le votăm separat, ele au fost discutate în uh, reuniune. Întotdeauna am vorbit împreună despre un articol și un considerent. Deci nu ar trebui să separăm artificial lucruri care au fost în principiu discutate împreună. Este un mod logic de a acționa. Așa au fost construite listele de vot și nu mai trebuie să schimbăm lucrurile. La reuniunea raportorilor din umbră am fi putut discuta despre asta și am fi putut uh, analiza articolele și considerentele separat. Lista de vot este acum structurată în mod logic în urma discuției discuțiilor de la rap- uh, reuniunea raportorilor din umbră. Aș vrea să rămână la fel. Uh, uh, Mrs. Geringer, unfortunately, I'm not able to meet... Doamna Göringer, din păcate nu pot să respect ceea ce ați solicitat. Conform 174.7, dacă un membru a unui grup cere vot separat, atunci trebuie să se acorde un vot separat. Ok. We, uh, we begin voting. We have decided to do everything electronic. În regulă, începem cu votul. Am decis să votăm totul electronic. Începem cu compromisul 1 și compromisul 1 bis. S-a deschis votul. Close. Adopted. Se adoptă. Uh, amendment uh, 497. Uh. Amendamentul 497 s-a deschis votul. Close. S-a închis votul. Se respinge, spune președintele. 498. S-a deschis votul. Just open it. I will repeat it. Adopted. Se adoptă. 500 and 500. 500 și 501. Rejected. Se respinge. Cult 41 May I simplify the procedure? I will not repeat. I open the vote all the time. Dacă îmi permiteți, simplific uh, procedura. Nu voi spune de fiecare dată că am deschis votul. Deci când anunț articolul, înseamnă că votul este deschis. Se adoptă, deci. 506 și 507. Yes. Rejected. Se resping. 508 se adoptă 504 yes. Uh, rejected se respinge IMCO 34 se respinge. 509 se respinge. 510 se respinge. 511 adopted. Se adoptă. Sorry. Yeah, amendment 30. Amendamentul 30. Rejected. Se respinge. ITRE 33. Uh, rejected. Se respinge. 513. Close the vote. Uh, reject. Se respinge. 29. Close. S-a închis votul și se respinge. 514. One too many. Un vot în plus din partea PP. Yes. Rejected. Se respinge. 515. Rejected. Se respinge. 42. Yes. Rejected. Se respinge. 36. IMCO 36. Rejected. Se respinge. Compromisul 3. Adopted. Se adoptă amendamentul 516 516. 516. deci. Yes. Rejected. Se respinge. 517. Reject. Se respinge. IMCO 37. Rejected. Se respinge. Sorry? Yes. Uh, compromise. Compromisul 20 bis. Yes. Rejected. Se respinge. Compromisul 20. Uh, adopted. Se adoptă. Amendamentul 524. Rejected. Se respinge. 525. Rejected. Se respinge. i 34. Reject. Se respinge. 526. rejected. Se respinge. Compromisul 2. Yes. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 527. Adopted. Se adoptă. 528. Yes. Rejected. Se respinge. Compromisul 4. Yes. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 567. It's Article 3A new. Articolul 3A nou. 567. Deci amendamentul 567 la articolul 3A9. Close it. Rejected. Se respinge. Compromisul 5. Se adoptă. Compromisul 6. Adopted. Se adoptă. Compromisul 7. Page 15, yeah. La pagina 15. Articol 4. Article 5. Deci la articolul 5, compromisul 7. Adopted. Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 58.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 659 și IMCO 55. Rejected. Se resping. 869. Rejected se respinge. 871. Rejected. Se respinge. Cult 16. Cult 60. Yep. Rejected. Se respinge. Amendamentul 660. Reject. Se respinge. 661. Rejected. Se respinge. 662. Rejected. Se respinge. 663. Reject. Se respinge. Compromisul 56. Rejected. Se respinge. 669, 664, spune președintele. 664 se respinge 665 se respinge

se respinge. 669. Se respinge. 670. Se respinge. 671. se respinge. IMCO 56. Se respinge. 672. Se adoptă. 674 se respinge 675 se respinge compromisul 8 se adoptă. Compromisul 9, oriunde s-ar afla. We are voting on Votăm deci acum compromisul 9. Articolul 8. Se adoptă Compromisul 10 la articolul 9. Se adoptă. Amendamentul 722 se respinge. Compromisul 11. Se adoptă. Amendamentul 728 se respinge 51 se adoptă 720 se respinge 721 se respinge 729 se respinge Doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să obiectez acum la amendamentul oral din partea domnilor Karim și Cavada. Am înțeles că ambele amendamente s-ar adăuga la amendamentul de compromis 12. Și dacă înțeleg corect, regula 209 solicit uh, sprijinul unui membru suplimentar dar nu ar fi necesar un vot grupului verzilor. what we need. Sunt trei. Uh, the rapporteur. that is not possible. Nu este posibil. Domnul Cavada, aș vrea să-mi prezint amendamentul, chiar dacă este o obiecție. Le, sur le 11, là, oui. Amendamentul uh, la articolul 11. Très bien. Va bine. On est d'accord. Yes. So for, uh, now we, we will be voting on the Deci vom vota amendamentul de compromis 12 fără amendamentul oral. Asta vom vota acum. Vot, uh, deschid votul. Deschidem votul. So, uh, uh, there, is, there is no question of oral amendments. Deci nu se mai pune problema amendamentului oral după acest vot, vot și trecem mai departe. Mai există un amendament oral, dar va fi la considerente, ca să fie clar. We, proceed by the vote on 785. Continuăm votul la amendamentul 785. Can you open the vote? 785, Article 11A new. 785, articolul 11. Article 11a. Articolul 11, uh, amendamentul 785. It has adopted. Se adoptă. Amendamentul 795. Compromise 14 ter. Compromisul 14. respins. IMCO 67 și LIBE 7. Uh, adopted. Se adoptă. Amendamentul 873. 873. Adopted 87. Se adoptă 872. Yes. Rejected. Respins Cult 86. Uh, adopted. Se adoptă. Compromisul 15 bis. Hmm? Rejected. Uh, Respins. Compromisul 15. Adopted. Se adoptă. Compromise 16. Compromisul 16.